la, în, la 2 februarie 2017. Procesele verbale și textele adoptate la sesiunile din 1 și 2 februarie sunt disponibile. Aveți observații? Dacă nu, procesul verbal se